ruga să îmi permiteți să uh, declar deschisă reuniunea. Doamna maestru m-a sosit deja, va sosi în curând în sală, dar profităm de acest scurt interval de timp pentru anumite comunicări. Vă reamintesc mai întâi că această reuniune este retransmisă pe internet și e bine ca fiecare vorbitor să rămână așezat pentru a putea fi filmat. Ieri, în reuniunea coordonatorilor, reprezentanților diverselor grupuri, s-au prezentat uh, următoarele recomandări pe care acum vi le reiau pentru a fi aprobate. În primul rând, e vorba de pregătirea audierii comisarului numit ca responsabil pentru afaceri constituționale, raportor ar putea fi un reprezentant al PPE, încă trebuie văzut, aprobarea orizontală de, a tuturor procedurilor de audiere a comisarilor numiți. Raportor este colegul DAF și reprezentanții grupurilor au, uh, și-au dat aprobarea. Am examinat și necesitatea de a pregăti poziția comisiei noastre în ce privește programul de la Stockholm eu însumi mă voi ocupa de acest lucru. Apoi e prevăzut o vizită a unei delegații la Madrid pe data de 2 și 3 decembrie. Știți că următoarea președinție va fi cea a Spaniei și atunci uh, vom uh, lua contactele preliminare. Delegația va fi formată din doi membri ai PPE, doi din grupul socialist, unul de la ALDE, unul de la Verzi grup, grupurile vor comunica numele persoanelor respective cât mai curând posibil. În ce privește lunga discuție de ieri, uh, comentând hotărârea Curții Constituționale din Germania, orientarea ar fi de a nu organiza imediat o audiere, ci doar când și dacă va fi necesar. Trebuie să spun că serviciul juridic al Parlamentului a prezentat deja în scris raportul său, pe care ne-a prezentat-o ieri, ne-a citit-o ieri, ne a citit. Este un raport în limba germană și secretariatul nostru se va ocupa de traducerea sa în toate limbile oficiale și cât mai curând posibil va fi distribuit tuturor comisarilor. Acestea sunt uh, știrile pe care trebuia să vi le dau și dacă sunteți de acord, acest proiect pregătit de grupul coordonatorilor se poate considera ca fiind aprobat. Cred că colegul Barnier a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cum avem ceva timp, aș dori să revin asupra unui subiect la care vă refereați. E legat de dezbaterea foarte interesantă pe care am avut ieri, interesantă pentru noi uh, în ceea ce privește concluziile, învățămintele pe care le putem uh, trage după hotărârea curții din Germania. Având în vedere sensibilitățile din dezbaterea de ieri, știm că în fiecare țară avem uh, o confruntare între suveranitatea națională, suveranitatea europeană, competența națională, competența regională europeană, din punctul nostru politic, cred că Parlamentul nostru are o misiune în următorii cinci ani. Ar trebui să încerce să anticipeze uh, dezbaterile foarte sensibile în țările noastre. Și în loc să avem o dezbatere la Bruxelles sau la Strasbourg sau într-un cerc uh, foarte european care ne este foarte cunoscut nouă, mă întrebam dacă nu am putea lua inițiativa, comisia să ia inițiativa să organizeze această dezbatere în fiecare Capitală, împreună cu uh, comisiile de drept sau de afaceri europene din parlamentele naționale, care, conform tratatului de la Lisabona, ar trebui să fie asociate mai bine construcției europene, ar trebui ca în următorii cinci ani să pregătim această dezbatere, să dovedim că nu ne e teamă de ea și să încercăm să anticipăm uh, eventualele polemici sau uh, confruntări și timp de cinci ani, în fiecare din cele 27 de capitale ale statelor membre, să avem o dezbatere privind construcția europeană Europeană în lumina Tratatului de la Lisabona și a uh, împărtășirii competențelor. Știu că uh, doream să vă transmit uh, această sugestie, sper ca coordonatorii din partea grupurilor să se gândească la ea. Vă mulțumesc pentru această sugestie, cred că este destul de interesantă și din motivul pentru că discuția de ieri privește chiar identitatea Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că pe viitorul, în viitorul imediat ne așteaptă o muncă de lungă durată. Deci că trebuie să ne gândim pe termen lung, nu neapărat o pol, să avem o polemică cu Curtea Constituțională din Germania, ci uh, o colaborare a tuturor statelor care construiesc Europa spre o reflexie comună. Mi se pare că este un proiect ambițios să mergi în fiecare capitală, dar e drept că avem 5 ani la dispoziție și uh, este un proiect fezabil. Cred că doamna ministru a sosit. Non aprirei però la discussione su questa... Dar nu cred că acum e bine să deschidem o discuție. Este, cum am spus, o, o propunere ambițioasă, dar valabilă și serioasă. Iată că a sosit doamna ministru. Ringraziamo eh, il ministro. Mulțumim, doamnei ministru Cecilia Malmström, nu știu dacă pronunț bine, Malmström. Care, de altfel, este cunoscută multora dintre dumneavoastră pentru că a fost colegă cu noi aici la Parlamentul European, nu colegă cu mine personal, că eu nu am fost în fosta legislatură, am, am fost în... Dar mulți dintre dumneavoastră cuno- o cunosc deja, în calitate de colegă, pentru că a fost europarlamentară din 99 până în 2006. Și o delegație a comisiei noastre s-a deplasat la Stockholm, deci deja a intrat în contact cu uh, doamna ministru și cred că a fost uh, președintele delegației a fost domnul Leinen, cred că și domnul Daf a fost uh, membru al delegației, deci deja s-au stabilit contacte. Mulțumim foarte mult, doamnei ministru, că, pentru că este astăzi aici și sperăm că putem să o întâlnim și pe viitor, înainte de sfârșitul președinției suedeze, aici, la Bruxelles. Dar, până una alta, suntem bucuroși că îi vom putea asculta cuvintele în ce privește programul președinției suedeze și mai ales uh, suntem foarte interesați de competențele acestei comisii și vom vedea, suntem foarte interesați, interesați de rezultatul referendumului irlandez în ipoteza în care tratatul va fi aprobat. Am dori să elaborăm linii de orientare pentru a îl putea pune în aplicare. În plus, există grava problema nominalizării a numirii președintelui Comisiei. Consiliul s-a pronunțat deja în unanimitate, dar există și faza uh, parlamentară prin care trebuie să trecem. Noi sperăm că președinția suedeză să ne poată ajuta și aici în ce privește alcătuirea, nu doar numirea președintelui Comisiei, ci și alcătuirea întregii comisii. Eu, ca de obicei, organiza lucrările noastre ca și altă dată, deci vă vom da cuvântul, doamnă ministru, și apoi vom deschide dezbaterea cu întrebări, sugestii, etc., pe care fiecare dintre colegi va putea să le prezinte. Mulțumesc, doamnă ministru, încă o dată. Onorevole președinte, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, Pentru mine este o adevărată plăcere, în calitate de fost uh, deputat european și uh, membru al acestei comisii în care am activat uh, timp de 5 ani, mă bucur deci să mă întâlnesc din nou cu dumneavoastră. Aș dori să profit de ocazie, felicitându-l pe domnul Casini pentru numirea sa în calitate de președinte al acestei comisii și aș dori să-i felicit pe toți deputații pentru alegerea lor. Uh, Uh, în cele Știți că mai avem patru luni la dispoziție și uh, în acest timp care ne rămâne doresc cu nerăbdare să cooperăm foarte strâns. Alegerile din luna iulie reprezintă o, o piatră de încercare în uh, um, uni, în uh, construcția Europei. Pentru prima dată, la 20 de ani după căderea uh, uh, cor, uh, cortinei de fier, cetățenii europeni au putut să alege în același timp uh, să-și aleagă, deci, pro, proprii deputați. Cine s-ar fi gândit în urmă cu 20 de ani că acești oameni uh, își vor putea exercita dreptul democratic de a-și alege reprezentanții la Parlamentul European, un parlament democratic? De fapt, dacă ne uităm la istorie, știți că festivitățile din uh, Polonia uh, s-au, uh, s-a propus stabilirea unei zile pentru comemorarea începutului primului, al do- celui de-al doilea război mondial. Eu aș dori să vă spun că cetățenii suedezi au participat în proporție foarte mare, de 45% la alegerile europene. Din păcate, nu a fost la fel în toate statele membre. În multe state membre, participarea la vot a fost redusă și ar trebui să ne întrebăm de ce cetățenii europeni nu au participat, nu și-au exercitat dreptul de a alege deputații acestui Parlament. Din câte am înțeles, s-au s-a revizuit, s-a propus uh, uh revizuirea sistemului electoral din 1976. Andrew Duff uh, se va ocupa de această reformă care va fi inițiată în această toamnă. Președinția suedeză se află la conducerea Uniunii Europene într-o epocă în care ne confruntăm cu multe provocări și cetățenii noștri, bineînțeles, așteaptă de la noi să ne, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor uh, lor. Trebuie să abordăm probleme precum uh, criza financiară, șomajul care afectează uh, foarte puternic toate statele membre. De asemenea, trebuie să ne ridicăm și la înălțimea așteptărilor în ce privește schimbările climatice. Iată subiectele despre care vor fi prioritățile noastre în această toamnă. Va fi greu, însă, și știu că va fi foarte greu să ne ridicăm la înălțirea uh, așteptărilor. Trebuie însă să facem tot ce putem pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a construi un, uh, uh, o dezvoltare durabilă și pentru a proteja mai bine mediul înconjurător. Sunteți pe cale să votați uh, alegerea unui nou președinte al Comisiei și sigur că în acest domeniu tratatul de la Lisabona ne-ar fi fost foarte util. Dacă acest tratat intră în vigoare în timpul președinției suedeze, nu vom mai avea uh, timp suficient la dispoziție pentru a înfăptui reforma instituțională, pentru a ne asigura că avem o tranziție ușoară între vechile tratate și noul tratat. Așa cum am spus, ne bazăm pe dumneavoastră, uh, sperăm să avem o cooperare strânsă și un dialog intens. Noi intenționăm să fim la dispoziția dumneavoastră pentru a ne asigura că acest, trans, acest dialog este transpus în fapte. Programul președinției suedeze se bazează pe un program uh, pe care vi l-am prezentat, un uh, um, program de 18 luni pe care le-am pus la uh, cale, le-am decis împreună cu președinția uh, precedentă și președinția următoare și sperăm că acest program uh, va avea un impact asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Dorăm, dorim să ne axăm pe uh, viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, ne, uităm, ne uitând prioritățile importante trebuie să restabilim încrederea în piețele financiare, să ne asigurăm că avem activă o supraveghere financiară. Trebuie să căutăm soluții pentru o creștere durabilă, pentru a garanta prosperitatea și ocuparea, uh, chiar dacă uh, competiția globală, competiția la nivel mondial crește. Am dori ca Uniunea Europeană să iasă întărită din această criză. Încercăm să punem, să atingem obiectivele de la Lisabona, de asemenea, și așteptăm cu uh, nerăbdare ca președinția spaniolă, următoarea președinție, să finalizeze aceste dezbateri. Uh, schimbările climatice reprezintă o provocare pentru noi. Nu putem tergiversa uh, obiectivele foarte ambițioase. Sperăm ca uh, la Copenhaga să putem uh, uh, impune prioritățile stabilite la grupul G8. Pentru prima dată s-a convenit la o scădere sau o limitare de 2 grade a încălzirii globale. Așa după cum spuneam, avem aceste priorități ale președinției suedeze, însă dorim să avem un program, pro, așa numitul program de la Stockholm, un program pe 5 ani. De asemenea, ne propunem să adoptăm strategia pentru Marea Baltică și o strategie pentru cooperare regională, care sperăm să fie un model pentru alte tipuri de cooperare regională. De asemenea, dorim să punem bazele păcii democrației și a respectării drepturilor omului în întreaga lume, pentru că sigur că uh, toate acestea vor avea repercusiuni asupra păcii și a prosperității Europei în viitor. Una dintre întrebările pe care ne-am pus-o a fost să vedem ce am putea face noi, președinția suedeză. Vă invit cu călduros să uh, accesați uh, site-ul uh, președinției suedeze. Sperăm că e la dispoziția tuturor cetățenilor și sperăm ca astfel să corectăm uh, neparticiparea sau participarea foarte scăzută la alegerile europene. Dorim să înlesnim și accesul public la documente. Sper, uh, sperăm să uh, înfăptim toate aceste lucruri în timpul președinției uh, suedeze. Știu că Comisia Libe e comisia competentă, dar știu că și Comisia AFCO va uh, supraveghea îndeaproape acest, acest subiect. În iunie s-a decis uh, acordarea garanțiilor Irlandei pentru um, alegerea președintelui Barroso în septembrie. Noi ne dorim ca, ca, ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare până la sfârșitul acestui an. Garanțiile juridice conferite Irlandei vizau clarificarea anumitor aspecte a trebuit să discutăm uh, subiecte precum uh, uh, fiscalitatea pentru Irlanda și sperăm că astfel vom putea obține acord pentru intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Guvernul irlandez a jucat un rol foarte important în um, acest proces pentru adoptarea tratatului de la Lisabona. Această decizie are valoare juridică obligatorie și va intra în vigoare în aceeași zi cu tratatul de la Lisabona. La ședința din luna iunie, Consiliul European a convenit ca în decembrie, sigur, dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, să se adopte o decizie pentru ca comisia să poată fi alcătuită dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru. Uh, era un aspect foarte important pentru Irlanda. După cum știți, până acum tratatul a fost adoptat în 23 de state membre, în Polonia, Republica Cehă și în Germania. Parlamentele, Parlamentele naționale au aprobat tratatul, însă următoarele faze ale procesului de ratificare trebuie finalizate. Așteptăm cu nerăbdare referendumul din Irlanda care va avea loc în luna octombrie, în viitorul apropiat, și sper ca rezultatul să fie pozitiv irlandezii să voteze în favoarea tratatului, pentru că astfel Uniunea Europeană poate deveni mai deschisă, eficientă și mai democratică. Și astfel vom avea o putere mai mare uh, pe, pe, pe arena internațională. Codecizia reprezintă un aspect foarte important în domeniul legislativ. Competențele Parlamentului vor fi sporite. Parlamentul va avea un nou rol și astfel democrația va avea de câștigat în Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte important și pentru a restabili încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Am urmărit cu mare interes dezbaterea de la Parlamentul European în legătură cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și aș dori să mulțumesc uh, domnilor Joe Lionel, Elba Erman Brock și domnului Dehane pentru activitatea depusă și doresc să continui uh, munca, activitatea pregătitoare pentru a asigura o tranziție ușoară a noului, înspre noul tratat. Știu că va trebui să luăm uh, decizii importante în ziua în care tratatul va intra în vigoare, deci trebuie să pregătim, să organizăm toată această muncă pregătitoare, Parlamentul și Consiliul trebuie să se pună de acord pe anumite teme. De exemplu, cum vom proceda cu uh, propunerile legislative în domeniul în care co-decizia va deveni realitate, dar care nu pot fi finalizate înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Un alt subiect va fi foarte important dacă tratatul intră în vigoare. 18 membre din 12 state membre vor intra în Parlamentul European. Vom analiza această problemă și sperăm ca Consiliul să adopte o poziție oficială în consiliile din decembrie și în iunie. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că măsurile tranzitorii vor intra în vigoare dacă tratatul de la uh, Lisabona intră și el în vigoare. De asemenea, vom analiza și situația statutului de observator după ce tratatul va intra în vigoare și înainte de, luarea, de, de intrarea în vigoare a uh, deciziei privind măsurile tranzitorii. Apoi trebuie să discutăm și despre uh, serviciul extern care va fi format din membrii ai uh, Parlamentului și al Consiliului. Acest serviciu va reprezenta Uniunea Europeană pe scena mondială. Ne gândim la politica de vecinătate, politica comercială, politica de dezvoltare, politica externă și așa mai departe trebuie să avem un schimb permanent uh, uh, pe această temă pentru că deciziile cu întreaga lume depind de acest serviciu. Acest serviciu, uh, serviciu pentru afaceri externe dorim să fie activ cât mai repede după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. De fapt, trebuie să examinăm și rolul președintelui Consiliului European Sacinile sale au fost determinate în conformitate cu tratatul, sunt uh, evidente. Această persoană va trebui să stabilească prioritățile Consiliului și să se ocupe de activitatea Consiliului. Sigur, el sau ea va reprezenta uh, Consiliul pe scena internațională. Și se mai pune problema uh, trebuie să vedem ce se întâmplă dacă tratatul de la Lisabona nu intră în vigoare sau dacă intrarea sa în vigoare va fi întârziată. Sper ca această ipoteză să nu fie uh, uh, cea adevărată, însă trebuie să ne bazăm, dacă se pune problema, pe tratatul de la Nisa. Știu că vom uh, numi o nouă comisie med olika sakområden. Klimatförändringar, organiserade brottsligheten och så vidare. Trebuie să avem în vedere chestiuni cum este clima organizată, schimbările climatice și așa mai departe. Este foarte important ca noua comisie să își asume atribuțiile foarte rapid, în așa fel încât uh, evoluțiile să nu stagneze. Trebuie să adoptăm cât mai repede soluții la provocările cu care ne confruntăm în Europa. Sper că în sesiunea din septembrie Parlamentul va lua o decizie în ceea ce privește numirea domnului Barroso în calitate de președinte al Comisiei, după care vom numi membrii noi comisii. Dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, vom avea un comisar pentru fiecare stat membru. Dacă numirea se va face pe baza tratatului de la Nisa, numărul comisarilor va fi mai mic decât numărul de state membre. Vom vedea cum vom uh, rezolva lucrurile. În orice caz, totul depinde de rezultatul referendumului din Irlanda. De îndată ce Consiliul uh, a, a decis în privința membrilor comisiei, Parlamentul va putea organiza audierile cât de curând posibil. Noua comisie va trebui să reacționeze la o serie întreagă de provocări. În primul rând, va trebui să se aibă în vedere faptul că traversăm o perioadă excepțională. Comisia trebuie să fie instituită cât mai curând posibil. Dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, va exista un alt reprezentant pentru politica externă și de securitate. De asemenea, un vicepreședinte al Comisiei, deci un vicepreședinte al Comisiei va fi responsabil de relațiile externe și Parlamentul European va lua de asemenea decizii importante în domeniul politicii externe. Înainte de numirea acestui înalt reprezentant, președinția va avea contacte strânse cu Parlamentul European. Acest înalt reprezentant ar trebui să poată să își intre în funcții în momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În sfârșit, domnule președinte, aș vrea să spun că președinția plănește două summituri pe 29-30 octombrie și pe 10-11 decembrie. Vom uh, avea o dezbatere asupra unor chestiuni instituționale. E clar că toamna aceasta va aduce multe provocări Tratatul va intra în vigoare în viitorul apropiat și uh, Uniunea va deveni mai democratică. Sigur că toate acestea necesită o muncă importantă. Pentru ca puzzle-ul să fie complet, trebuie să fie implicate toate instituțiile și știu că dumneavoastră sunteți gata să vă asumați noile răspunderi și vreau să cooperez strâns cu Parlamentul. Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a uh, mă adresa dumneavoastră și sunt uh, gata să răspund la întrebări. Vă mulțumesc. Grazie, signor primo ministro, signor presidente. E, e... Mulțumesc, doamna ministru. Am auzit aici o întreagă listă de angajamente, de responsabilități care vor trebui asumate mai ales dacă, așa după cum sperăm, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Uh, vor fi foarte multe de făcut. Ne așteaptă un program foarte încărcat și pentru dumneavoastră, și pentru următoarele președinții, dar și pentru comisia noastră, fără îndoială. Și comisia noastră, cu toate puterile sale și capacitatea sa, va, vă va sprijini înspre soluționarea problemelor pe care le pune tratatul de la Lisabona. Acum aș ruga colegii să ia cuvântul, dacă doresc. Am o listă întreagă aici. Au cerut cuvântul colegii. Ui, Duff, Duff, Fox e Sheplin. Eh, quindi darei subito la parola a Mendes de Vigo. Grazie. Și dau în primul rând cuvântul domnului Mendes de Vigo. Mulțumesc. Domnule președinte, bienvenida a casa, signora Malmström. Uh, usted habla divin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun, doamnă Malstrom, că suntem extrem de bucuroși să vă avem printre noi. Știm cât de implicată sunteți în uh, chestiunile europene și este o pierdere pentru noi faptul că nu mai sunteți deputată europeană, însă este bine, pe de altă parte, că sunteți în fruntea Consiliului uh, European. Azi dimineața am uh, intrat pe site-ul nostru internet și am găsit răspunsurile la o serie de întrebări pe care voiam să vi le pun în special în ceea ce privește tratatul constituțional care ne interesează astăzi. Aș vrea să mă axez pe observație și să pun o întrebare, dacă îmi permiteți, și în felul acesta și colegii mei vor avea timp să își pună întrebările. Mai întâi observația. Cred că dacă există o personalitate sensibilă în noua echipă de comisari, aceasta va fi aceea a înaltului reprezentant. Aș vrea să vă întreb dacă propunerea pe care o va face Consiliul va fi făcută în cooperare cu Parlamentul European. Va fi nevoie de această comunicare între noi. Este foarte important să vedem cine va fi această persoană și cum anume va răspunde așteptărilor acestui Parlament. Trebuie să stabilim o comunicare clară între noi și dumneavoastră, pentru ca propunerea aceasta să nu uh, fie în conflict cu așteptările Parlamentului. A doua întrebare ține de serviciul extern. Care este situația acestuia? S-a făcut o propunere În ce stadiu ne aflăm în ceea ce privește acest uh, stadiu extern? Pentru că este o chestiune capitală, dacă vrem ca reprezentantul să își îndeplinească bine misiunea. Încă o dată, fiți binevenită printre noi. Mulțumesc și acum a cerut cuvântul regul Hauregui. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Malmström pentru uh, cuvintele dumneavoastră, pentru prezența noastră aici, pentru informațiile uh, oferite și împărtășesc în spirit ideea esențială a intervenției dumneavoastră și aș dori, în numele grupului nostru, grupul socialist, să vă uh, adresez câteva întrebări și să vă exprim anumite preocupări ale noastre. În primul rând, aș uh, dori să spun că sunt conștient că președinția încearcă să găsească un, uh, ca, ca element central al acțiunii sale intrarea în vigoare a, a Tratatului de la Lisabona și o impulsionare astfel a acțiunii europene. Întrebarea ar fi dacă dumneavoastră credeți că după ce se, după ce se va vedea rezultatul referendumul irlandez și dacă se va răspunde cu da, nu va mai exista nicio problemă. De exemplu, aveți contacte cu președinția cehă pentru ca să vă asigurați că odată <clears throat> rezolvată uh, ceea ce credem noi, credem noi că este ultimul mare obstacol, și anume ratificarea de către Irlandez, nu va mai exista alt obstacol. Uh, aș vrea să întreb care sunt opțiunile uh, pe dumneavoastră. Credeți că orice obstacol va fi depășit apoi? Apoi, mai există o întrebare care are de-a face cu un alt lucru important. Am ascultat și v-am, ascultat, v-am citit declarațiile cu privire la importanța pentru Uniunea Europeană a faptului că Parlamentul trebuie să ratifice sau propunerea pe care Consiliul a făcut-o Parlamentului. Este adevărat că 27 de țări au făcut această propunere la Consiliul din iunie dar este clar că există îndoieli. Există foarte multe controverse. ratificación pueda producirse. În ceea ce privește această ratificare și felul în care se va face ea. Cum anume îi veți convinge pe parlamentarii europeni prin procedura de la Lisabona. Și de ce trebuie să se facă acest lucru uh, înainte, conform președinției suedeze, pentru că chestiunea aceasta este la baza tuturor dezbaterilor. Mulți colegi doresc ca ratificarea sau nu a președintelui Comisiei și a echipei de comisari uh, Mulți colegi doresc așadar ca această ratificare să se facă după aprobarea uh, Tratatului de la Lisabona. Însă Consiliul uh, își dorea ca numirea Comisiei să se facă chiar în luna iulie. Noi nu am vrut acest lucru și am spus poate în septembrie. Dar conferința președinților Parlamentului European va trebui să tranșeze și va face acest lucru pe 10 septembrie. Va spune da sau nu. Pentru ca această decizie să poată fi luată în sesiunea plenară din septembrie. Și aș vrea să vă întreb, doamna Malmström, din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al Consiliului, cât de important este ca Parlamentul să facă această numire și de ce nu putem aștepta uh, normele pe care le va propune tratatul de la Lisabona. O a treia întrebare se referă la echilibrul instituțional între Parlament și Comisie. Știți foarte bine că Parlamentul European este pentru ca acest echilibru să fie cât mai bine menținut. Serviciile externe fac parte din comisie. Și întrebarea este dacă Consiliul ține cont de acest lucru și cum anume se va, vor intercala aceste servicii și cum se va respecta echilibrul interinstituțional. Și, în sfârșit, o întrebare care ne bântuie, cred, pe toți. În anumite țări, cum este și țara mea, participarea electorală nu a fost proastă. În uh, Belgia, sigur, participarea a fost mai bună. Însă, în orice caz, cu toții suntem conștienți de faptul că există o tendință periculoasă și anume o dezimplicare politică o ruptură între noi și cetățenii europeni și este un pericol foarte mare. Din ce în ce mai multe voci se fac uh, auzite care își exprimă scepticismul față de Europa, pentru a nu spune chiar voci anti-europene. Întrebarea pe care aș vrea să o vă pun este următoarea, doamnă Malmström. Consiliul are în vedere inițiative, propuneri în așa fel încât să rezolvăm această problemă. E vorba despre o problemă structurală și care se referă la ideea însăși a Europei. Este o idee care a entuziasmat milioane și milioane de europeni. O altă întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. S-a avut în vedere reînnoirea strategiei de la Lisabona de către Consiliu. Lisabona este un ideal frumos. Ne-am dorit ca Europa să fie locul cel mai competitiv din lume, cu cea mai bună creare de locuri de muncă și cu cea mai bună calitate a vieții, precum și cu cea mai mare coeziune socială. Un ideal minunat însă, un ideal pe care nu l-am atins, pentru că, din păcate, în ultimii ani nu am făcut progrese în această privință. Aceasta este realitatea. Anii s-au scurs și obiectivul nu a fost atins. Uh, anul 2010 bate la ușă și întrebarea mea este dacă președinția europeană, dacă Consiliul, și aici mă gândesc la uh, toate discuțiile între președinții Consiliului, întrebarea mea este dacă se are așadar în vedere revizuirea strategiei de la Lisabona. Și aș vrea să îmi închei intervenția, pentru că a fost destul de lungă, îmi închei intervenția deci cu această întrebare. Instrumentele Uniunii Europene sunt suficiente, după părerea dumneavoastră? ați insistat asupra faptului că prioritatea președinției uh, suedeze este de a scoate Europa din criză. Asta este clar. Însă care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? Europa merge dincolo de o simplă coordonare. Bugetul pus la dispoziție este suficient. În afară de politica monetară, întrebarea este dacă Există un buget suficient. Instrumentul financiar și economic de care dispunem este suficient. Vă mulțumesc. Al colega Daf. Mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Daf? Um, uh, President, uh, uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că îmi face mare plăcere să vă văd uh, uh la tribuna aceasta, Cecilia. și sper că vă bucurați de uh, această perioadă de președinție. Încă nu ne-a spus acest lucru, dar poate că ne veți spune în răspunsuri. În primul rând, în problema numirii președintelui Comisiei, a spus, că procesul se pare că este prea accelerat, procesul numirii. Eu nu cred că Parlamentul poate fi acuzat de acest lucru, că vrea să iuțească lucrurile. Cred că e corect să amânăm, că am amânat decizia din iulie uh, în septembrie, pentru că asta ne-a permis tuturor să ne tragem răsuflarea și să privim uh, lucrurile mai puțin mai serios decât am fi putut o face în iulie, să analizăm mai bine uh, problemele legate de președinția Comisiei dar sunt conștient că există nevoia unei cooperări a Parlamentului cu Consiliul în privința uh, numirii în mod eficient a președintelui Comisiei. și suntem mulțumiți că se procedează în mod corect uh, conform prevederilor tratatului care este actualmente în vigoare. Și e bine că se așteaptă până când va intra în vigoare noul tratat. Că nu se acționează până atunci? Cred că asta... Mă scuzați, cred că dacă am fi amânat până la adoptarea noului tratat, ar fi fost o întârziere nejustificată și ar fi fost de asemenea o încălcare a tratatelor. Deci sper că vom reuși în septembrie să acționăm eficient în vederea aprobării președintelui Comisiei aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu uh, numirea președintelui Consiliului. Credeți că veți putea să numiți pe cineva la Consiliul din octombrie am uh, fi interesați să vedem uh, care ar fi alegerea președinției suedeze pentru această poziție. Preferați un fel de, de o persoană care să aibă o acțiune, cum să spun, sarcozistă, <clears throat> de tip sarcozist sau sau un tip mai, mai moderat de președinte. Cum, cum uh, se poate vedea, de exemplu, că este cazul în Republica Federală Germană. E bine ca Parlamentul să se exprime în legătură cu tipul de președinte al Consiliului European pe care l-ar prefera. Sigur că apreciem faptul că alegerea persoanei, suntem conștienți de faptul că alegerea persoanei este prerogativa Consiliului, desigur. În al treilea rând, în ce privește referendumul din Irlanda, deși cred că campania înseamnă o îmbunătățire calitativă față de precedenta campanie electorală, cred că încă forțele de opoziție pun de piedici și pun greșit problema, se amenință cu uh, spectrul uh, uh, agricultorilor Mm, turci care vor da peste cap politica agricolă comună dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Aș vrea și recunoscător dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu abordarea președinției suedeze față de această campanie din, uh, din uh, Irlanda. Eu cred că noi ar trebui să risipim această falsă amenințare a agricultorilor turci și să acționăm mai eficient decât am făcut-o când am încercat să risipim amenințarea instalatorului polonez în cazul referendumului francez din 2005. Și în cele din urmă, dacă, după cum cu toții de aici sperăm, tratatul va intra în vigoare, cred că e important intrarea sa în vigoare să fie uh, însoțită de o recunoaștere corespunzătoare. Cred că publicul a devenit atât de plictisit și atât de cinic față de uh, toate aceste certuri fără sfârșit în legătură cu negocierea și ratificarea, încât ar fi important să marcăm așa cum se cuvine momentul intrării în vigoare a tratatului cu, de exemplu, cu o ceremonie uh, atractivă, uh, care să fie, cum se cuvine, reflectată în mass media, care să atragă atenția oamenilor și care să uh, indice tuturor că, în sfârșit, Europa a ajuns la un moment foarte important în dezvoltarea sa constituțională și instituțională și dacă căutați uh, un loc bun pentru a da o petrecere cu această ocazie, cred că vă pot recomanda Praga, ca de obicei. Grazie. Mulțumesc. Domnul Fox acum, vă rog. Bună dimineața, doamna ministru. Mulțumim uh, că ați venit astăzi să ne vorbiți. În legătură cu numirea președintelui Comisiei, grupul meu crede că uh, trebuie să continuați în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona, dacă nu cumva se ratifică între timp tratatul, uh, mă scuzați, că trebuie să respectați prevederile tratatului de la Nisa, dacă nu cumva între timp se va ratifica tratatul de la Lisabona, pentru că dacă așteptăm să intre în vigoare Lisabona, ar fi o întârziere absolut nejustificată. Deci noi sperăm ca dumneavoastră să respectați prevederile tratatului de Anisa în numirea uh, comisarului și în cazul în care tratatul de Lisabona va fi ratificat, ne vom putea gândi atunci dacă să aplicăm prevederile acelui tratat în ce privește numirea președintelui Consiliului. Uh, ministrul britanic pentru afaceri europene, doamna Barana Kinnock, a spus foarte clar că guvernul britanic va susține numirea domnului Tony Blair. Mă întreb uh, care este părerea dumneavoastră și dacă uh, credeți că ar fi de, uh, de ajutor promovarea unui, susținerea unui anumit candidat și dacă sunteți de acord cu propunerea față de domnului, domnul Blair. unul dintre noi am spune că a fost îngrozitor uh, nu doar faptul că domnul Blair a fost prim-ministru Marii Britanii și ar fi încă și mai îngrozitor dacă domnul Blair ar deveni președintele Consiliului. Uh, nu știu cum uh, ar putea afecta votul din Irlanda spectrul unui uh, președinte în persoana domnului Blair și mai serios acum, referindu-mă la comentariul dumneavoastră față de pace, democrație și drepturile omului, aș dori să vă uh, solicit un comentariu pe scurt asupra situației din Burma, mă scuzați, Birmania, și dacă doriți, intenționați să acționați în vreun fel față de situația groaznică de acolo și dacă putem să facem ceva ca să o ajutăm, să o susținem pe Aung San Suu Kyi și dacă această acțiune constituie una din prioritățile președinției dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, President. And, and... Mulțumesc, uh, mulțumesc doamnă uh, președinte, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc doamnă ministru. În prezentarea dumneavoastră îmi pare rău, se pare că sunt probleme tehnice. Ați vorbit despre Europa mai sigură, ați vorbit de procesul de la Stockholm, care pune într-adevăr problema securității. Nu v-ați referit, dacă nu mă înșel direct, eh, doar la securitatea energetică și cred că sunteți de acord cu mine că putem eh, lega acest subiect de strategia cu Marea Baltică la care v-ați referit. Și aici eh, intervine rolul Rusiei. Mă întreb cum președinția suedeză vede această problemă mai complexă. Uh, o a doua problemă, o problemă mai tehnică și mai precisă. Cum intenționează deocamdată președinția suedeză să dezvolte o, o eventuală relație între președintele permanent al Consiliului și țara care se ocupă de președinție? Și aici aș dori să pun o întrebare suplimentară în legătură cu cea domnului Daf. Dacă aveți vreo preferință pentru cineva care să vină dintr-un strat mai mic sau unul mai mare, indiferent de personalitatea uh, viitorului președinte. Tot, o altă întrebare tot tehnică. Care sunt mecanismele sau uh, uh, sau, sau, sau gândit cineva la mecanisme de tranziție între vechea președinție, deci președinția actuală și următoarea. Pe mine mă interesează uh, acest uh, subiect pentru că Președinția uh, uh, Consiliului va fi asumată de Ungaria după Spania și Suedia. Mulțumesc, domnul Hefner. Doamna Hefner. Hefner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă urez bun venit și să vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare foarte interesantă. O observație preliminară. Știu că majoritatea colegilor sunt de acord cu mine atunci când spun că Europa tra- traversează acum o perioadă dificilă, însă că ea se află pe mâini bune, mâinile președinției suedeze. Cu permisiunea dumneavoastră aș dori să pun două întrebări. Prima în legătură cu viitoarea comisie și președintele acesteia. Nu vă ascund faptul că eu, ca și alți colegi din grupul meu și alți colegi din Parlamentul European, suntem de acord că Europa uh, merită mai mult sau mai bine un candidat mai bun decât domnul Barroso. Întrebarea mea însă uh, trebuie pusă dintr-o perspectivă puțin diferită. Considerați că dacă avem un sistem neuniform, neunificat al uh, președintelui Comisiei, să zicem că președintele e desemnat acum și urmează să fie numit conform uh, viitorului tratat, care vor fi uh, repercusiunile, mai ales în legătură cu rolul său în instituție. Uh, V-ați referit la două, aspecte importante, sporirea încrederii cetățenilor europeni în Uniunea Europeană și a doua întrebare, dacă Lisabona urmează să intre în vigoare, nu veți precupeți niciun efort pentru a vă asigura că orice decizie va fi pusă în aplicare cât de repede cu putință cetățenii Europei din diversele state membre, deocamdată, au diverse posibilități pentru a se implica în procesul de luare a deciziilor, de a participa uh, în politică. E o realitate în statele membre. Credem că ar trebui să uh, fie transpusă și la nivel european, nu prea departe însă de cetățeni. Avem uh, în tratatul de la Lisabona inițiativa pentru cetățeni care permite cetățenilor să lanseze o inițiativă pe care Comisia e obligată să o ia în considerare. Întrebarea mea este după cum urmează. Ce intenționează să facă președinția suedeză sau mă întreb dacă președinția suedeză face ceva pentru a se asigura că această posibilitate să fie pusă în aplicare imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Îmi doresc ca președinția suedeză să procedeze astfel. În trecut era foarte greu ca cetățenii să facă propuneri și uh, să, ca cineva să țină cont de ele. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Sondegor. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să vă mulțumesc, doamnă ministru Malmström, pentru prezența dumneavoastră aici. Am trei întrebări uh, concrete pe care aș dori să vi le adresez. Prima dintre ele se referă la hotărârea curții din Germania în legătură cu tratatul de la Lisabona. Sigur, s-a discutat uh, despre acest subiect foarte pe uh, îndelete la comisia noastră și aș dori să vă întreb dacă v-ați gândit la felul în care se uh, vede Curtea Constituțională din Germania um, faptul că legislația europeană predomină și aceasta înainte de legislația națională. Mă întreb dacă s-a întrebat uh, Curtea Constituțională uh, despre felul în care legislația europeană este interpretată și aplicată în întreaga Uniune Europeană. A doua întrebare se referă la participarea scăzută la alegerile europene. Au fost emise multe motive, însă cred că unul dintre ele este faptul că cetățenii europeni văd Uniunea Europeană ca un sistem foarte închis uh, și că noi la Parlamentul European nu suntem foarte activi S-a discutat, de exemplu, de problema conturilor și a descărcării de gestiune pentru 2007. Știu că Suedia se pricepe foarte bine Uh, la această problemă a deschiderii și în acest uh, domeniu al uh, conturilor, mă întreb dacă ne puteți garanta că președinția suedeză se va asigura că toate informațiile sunt puse la dispoziția Parlamentului în legătură cu conturile Consiliului pe care Parlamentul le solicită de mult. E o problemă crucială și cerem, solicităm informații de la Consiliu și sperăm să putem să le asigurăm Uh, să, să dăm descărcarea de gestiune. O a doua problemă legată de participarea scăzută la vot uh, este în legătură cu problemele uh, sociale din Europa. Sunteți la curent cu hotărârea Vaxholm, iar curtea a, a hotărât că lucrătorii polonezi pot uh, plăti, pot primi salarii mai mici decât uh, salariații suedezi în uh, Suedia. De mult timp, cetățeni din noile state membre sunt considerați ca niște cetățeni de mâna a doua și această situație mă deprimă mă îngrijorează. Dacă vorbim despre cooperare și ne confruntăm cu situația în care cetățenii europeni de altă naționalitate sunt plătiți într-un stat membru mai puțin decât cetățenii săi, situația e gravă. Aceasta a, a fost miezul hotărârii Vaxom și mă întreb ce intenționează să facă președinția suedeză. Ați avut cumva dezbateri pentru a vedea ce se poate face pentru a evita dumpingul social și pentru a evita ca cetățenii din, europeni din alte țări să primească salarii mai mici decât uh, cetățenii statului membru respectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salatoare, acum cuvântul. Eh, președinte, eh, vorrei fare... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă împărtășesc câteva reflexii față de în legătură cu dezbaterea de ieri, dar și cu cea de azi. Cred că aici sunt două subiecte care se referă precis care se, uh, se repetă. Uh, e vorba de Tratatul de Lisabona și de prezența la urne și participarea cetățenilor la, la uh, alegerile europene. În ce privește Tratatul de Lisabona, aici nu este nicio îndoială că oricine are un minim de experiență parlamentară europeană nu poate decât să-și dorească uh, intrarea în vigoare cât mai rapid posibil a tratatului, pentru că acesta ar fi un moment de evoluție a structurii în general uh, europene, uh, ne-ar permite să, ca aceasta să fie mai apropiată de cetățeni. Și dacă îmi permiteți să-mi exprim o opinie sinceră, nu cred că problema va fi ușor de rezolvat. Nici uh, uh intrarea în vigoare, nici punerea în aplicare, pentru că eu sunt ferm convins, bine, e un punct de vedere personal, dar care are legătură cu uh, problema legată de prezența la vot. Sunt convins că în contextul european sunt uh, niște puteri, există niște puteri care nu văd cu un ochi bun o participare mai, mai, o participare sporită a Parlamentului la afacerile europene, ar ajunge să ne gândim la implicația birocrației uh, europene și veți înțelege ceea ce spun și în ce privește, dacă noi privim intrarea în vigoare și uh, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona ca un panaceu universal al tuturor uh, problemelor europene, cred că am, am fi uh, mult prea optimiști. Și mai există, după cum spuneam, și a doua problemă, participarea cetățenilor. Trebuie să facem o mai mare publicitate a modului în care Parlamentul, Comisia, Consiliul, toate instituțiile europene acționează. Eu mă refer la țara mea, Italia. În Italia, cetățenii italieni nu știu că 80% din legile italiene sunt rodul indicațiilor europene. un europarlamentar, aici vorbesc uh, tot de Italia, nu vreau să mă refer la situația din alte țări. Și parlamentarii italiani și parlamentarii italieni cred că un europarlamentar este un elefant care se îndreaptă la Bruxelles spre cimitirul elefanților. Este totalmente greșit pentru că ei nu țin cont de, de întregul context european. Și percepția cetățeanului e că Parlamentul European este un, un parlamentar care, care este plătit mult prea bine, uh, Bine, poate asta se întâmpla înainte, în fostă legislativă. Eu de-abia, de cum am fost ales, a trebuit să explic uh, colegilor, prietenilor, că nu erau adevărate toate zvonurile acelea despre uh, uh, acele salarii uh, fabuloase. Bine, asta, însă tot aceast, toată această situație înseamnă că în fiecare țară există organisme de informare, plecând de la ziare până la televiziune, care uh, probabil se află sub presiunea acestor puteri antieuropene și nu informează cetățenii așa cum se cuvine în ce privește inițiativele europene, uh, cu legislația europeană, cu ce se întâmplă în general la Parlamentul European. Deci, până când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona sau și după aceea, va fi, ar fi bine ca uh, instituțiile competente la nivel de vârf să ia uh, inițiative în mass media care să permită cetățenilor să înțeleagă cu adevărat importanța Parlamentului European față de propriile lor interese. Și cu aceasta vom putea crea o mai mare participare și entuziasm și adeziune la mm, instituțiile europene. Deci ceea ce aș solicita eu, profitând de prezența doamnei ministru Malmström, a solicita președintelui să găsim niște soluții care să aibă un efect mai mare în ceea ce privește mass media, cu instituțiile care se ocupă cu informația. Și nu știu ce se întâmplă în alte țări, dar cred că e cam aceeași situație ca și în Italia. Dacă în Italia, în cotidiene, când există niște evenimente foarte importante la nivel european și când acestea sunt reflectate în presă într-o jumătate de pagină, e deja o minune. În tele, la televiziune, nu știu, se prezintă aceste știri poate o jumătate de oră, sâmbătă. Deci cetățeanul italian este foarte prost informat în legătură cu uh, ce se întâmplă la nivel european, dar dacă noi avem capacitatea politică să acționăm asupra mass media, care, pe de altă parte, se bucură de finanțări publice în Italia, Și profitând de acest lucru, am putea să le solicităm să informeze mai bine cetățenii în legătură cu ce se întâmplă la nivel european. Cred că ar fi un lucru pozitiv, dincolo de tratatul de Lisabona și intrarea sa în vigoare. Și în cazul în care acesta intră în vigoare și apoi va fi pus în aplicare, cred că oricum noi vom putea să ne aducem o contribuție importantă la problemele acestea care la rezolvarea problemelor acestora, care iată câte ore vin în discuțiile noastre și care sunt foarte importante pentru dezvoltarea comunității europene și a continentului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum spune președintele, colegul Petrovski este ultimul de pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu Serviciul Comun pentru Afaceri Externe și aș dori să vă explic ceva, pentru că întrebarea mea e cam delicată. Aș dori să vă întreb care e abordarea președinției suedeze. Înainte de primul referendum irlandez, toată lumea s-a gândit că cel mai bine ar fi să fie trimise fișe, uh, chestionare uh, statelor membre, unde se puneau întrebările importante. Și eu am avut impresia că guvernele statelor membre au intrat într-un fel de panică când și-au dat seama uh, ce înseamnă, de fapt, punerea în aplicare uh, tratatul, uh, tratatul de la Lisabona. Deci, problemele sunt foarte grave. A finanțării, problema CAGRE, rolul Parlamentului European, în ce privește instituirea acestui serviciu de afaceri externe. Știu că întrebarea e delicată care considerați că va fi aportarea dumneavoastră? Aveți propuneri concrete după ce al doilea referendum din Irlanda va fi finalizat și vom cunoaște rezultatul, sperăm, cel pe care îl așteptăm noi. Veți repeta aceeași procedură, veți trimite chestionare cu întrebări sau veți face propuneri concrete? Și, dacă da, aveți cumva contacte neoficiale cu celelalte guverne sau situația a fost înghețată ca acum câteva luni? Știu că e o întrebare dificilă, dar mă bazez pe uh, promisiunea dumneavoastră înspre transparență și sper să ne furnizați explicații. Vă mulțumesc. Grazie. <clears throat> Mi pare că... Mulțumesc. Cred că avem uh, destul uh, la ce să ne gândim și uh, destul la ce să răspundem. Aș dori să adaug și eu o întrebare, chiar dacă îmi dau seama că nu va putea avea un răspuns imediat, ca de altfel multe din întrebările care au fost puse aici. Dar uh, vă împărtășesc gândul meu pentru a completa ce s-a spus deja, ca o notă pentru viitor. Și întrebarea ar fi următoarea. Până la ce punct este prezentă problema imigrației în conștiința europeană, în primul rând, dar și în instituții, în, calitate, în Consiliu, ca o problemă cu caracter european, pentru că unele țări europene au, se află într-o stare de criză din cauza acestei probleme. Italia, dar nu numai Italia și într-o zonă în care e valabil principiul uh, liberei circulații a persoanelor, într-o Uniune Europeană care întotdeauna în programele sale a pus accentul pe atenția uh, pentru drepturile omului, drepturile celor, persoanelor celor mai, celor mai afectate, mai, mai uh, slabe. Și este vorba de un ideal care este în concordanță cu principiul uh, legalității și luptei împotriva crimei organizate, dar când e vorba de zone ale globului care suferă de foamete, de violență, în care uh, viața persoanelor este întotdeauna sub amenințare, măcar se conștientizează că aceasta este o problemă europeană care mai devreme sau mai târziu va trebui rezolvată de Europa, nu lăsând doar națiunile uh, uh din lumea a treia să o rezolve? Asta ar fi întrebarea. Mulțumesc și acum așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Very much, um... Uh, Mulțumesc foarte mult. Is a semin- și domnilor, cred că la fiecare întrebare s-ar putea răspunde printr-un discurs întreg, pentru că sunt întrebări foarte complexe, însă voi încerca să răspund uh, pe scurt uh, la toate întrebările și încep cu întrebarea pusă de domnul Mendes de Vigo și alți deputați s-au referit la înaltul reprezentant și la serviciul uh, de acțiune externă. Înaltul reprezentant mai întâi și cum vom comunica cu Parlamentul. Este o chestiune importantă. Vineri ne vom întâlni cu domnul Buzec, cu președintele Parlamentului. Este vorba despre vinerea aceasta și vom vedea cum putem dezvolta această cooperare între Consiliu și Parlament, pentru ca această cooperare să fie cât mai eficientă. Este o preocupare pentru dumneavoastră și pentru noi și vom uh, vedea cum anume uh, vom asigura o cooperare cât mai bună. În ceea ce privește serviciul extern, dacă totul decurge bine și dacă tratatul de la Lisabona este adoptat, Consiliul de la sfârșitul lui octombrie va decide în privința chestiunilor instituționale, va face o listă a comisarilor care va fi trimisă, va putea numi altul reprezentant și va putea numi uh, un președinte al Consiliului. Sperăm de asemenea că vom adopta un cadru pentru serviciul de acțiune externă, un cadru suplu, însă altul reprezentant va reveni el însuși cu detalii și le va prezenta Consiliului. Sigur, va purta și un dialog cu Parlamentul European în privința acestei chestiuni. Așa cum au menționat și alți colegi, președinția slovenă a făcut deja anumite pregătiri în această privință și acest lucru ne ajută foarte mult. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că multe chestiuni erau delicate, erau sensibile la vremea respectivă și statele membre nu luaseră o soluție, nu luaseră o decizie în ceea ce privește statutul și eh, titlul și eh, finanțarea și așa mai departe. Toate aceste întrebări nu și-au găsit încă răspunsul și din respect pentru poporul irlandez nu putem încă să facem o propunere înainte de adoptarea tratatului de la Lisabona. Însă, în orice caz, baza a fost deja construită de președinția slovenă. Sigur că întotdeauna mai apar uh, întrebări și vom continua să lucrăm la aceste chestiuni de îndată ce tratatul intră în vigoare. Vom purta discuții și intenția noastră este de a face o propunere pentru celelalte state membre după ce am ascultat toate punctele de vedere. Deci s-au făcut deja anumite pregătiri, însă anumite lucruri trebuie să aștepte adoptarea tratatului de la Lisabona, pentru că este o chestiune sensibilă și nu vrem să anticipăm rezultatul referendumului. Am fost uh, întrebată și dacă există alte probleme în afară de ratificarea, uh, în afară de referendumul irlandez. Știm că procesul uh, din Germania urmează un anumit calendar. Colegii germani ne spun că lucrurile se vor finaliza înainte de referendumul din Irlanda și, de asemenea, avem un proces în curs la Praga și nu știm încă când anume va fi finalizat. Știți fără îndoială însă că toate țările s-au angajat să facă tot posibilul pentru ca tratatul să intre în vigoare și ambele camere din Praga au ratificat cu o majoritate suficientă tratatul și sperăm așadar că aceste chestiuni vor fi soluționate în toamnă. Însă, sigur, toate țările trebuie să încheie procesul de ratificare și dacă nu o fac, nu vom avea un tratat de la Lisabona. Sperăm, deci, că aceste probleme vor fi rezolvate după referendumul din 2 octombrie din Irlanda. Mai mulți deputați m-au întrebat uh, de ce ar trebui numit acum președintele Comisiei. E bine, noi credem că în această perioadă foarte dificilă, perioadă în care traversăm o criză economică, o perioadă în care ne confruntăm cu probleme climatice, avem nevoie de un lider și puternic, avem nevoie de instituții europene puternice și trebuie să ne asumăm rolul de lider mondial în aceste chestiuni. Consiliul l-a numit uh, unanim pe domnul Barroso ca candidat al nostru. Numele domniei sale a circulat înainte de alegeri, vă este cunoscut a existat o majoritate centru-dreapta care a fost aleasă și mai multe țări s-au exprimat pentru domnul Barroso. Credem că este important, având în vedere criza economică, criza climei, problema imigrației, uh, criminalitatea transfrontalieră. Având în vedere toate aceste provocări, avem nevoie de un leadership puternic și avem nevoie de rezultate pentru cetățeni. Și răspund astfel și la treia întrebare. De ce nu sunt cetățenii interesați de chestiuni europene? Poate pentru că noi, și mă includ și pe mine, pentru că sunt uh, expertă în științe politice și am fost membra acestei comisii, poate pentru că noi ne focalizăm prea mult asupra chestiunilor instituționale și prea puțin asupra acelor probleme care interesează în mod direct pe cetățeni. Pe ei interesează dacă au un loc de muncă sau nu, interesează schimbările climatice, interesează criminalitatea transfrontalieră și vor să vadă că Uniunea Europeană găsește soluții. Sigur că e nevoie de instituții bune, de instituții democratice și transparente care să se ocupe de aceste lucruri, însă Oamenii vor să vadă rezultate, trebuie să le arătăm că suntem gata să ne asumăm răspunderea și suntem gata să obținem rezultate. Înțeleg foarte bine că Parlamentul nou ales în luna iulie nu era pregătit să ia o decizie în privința președintelui Comisiei. Trebuiau să se constituie grupurile și să se poată discuții. Însă sper că veți fi pregătiți să luați o decizie în luna septembrie, în așa fel încât Comisia să continue să sprijine Parlamentul și Consiliul în munca importantă pe care trebuie să o facem în această toamnă. În ceea ce privește strategia de la Lisabona, într-adevăr este un aspect important și Consiliul a înscris uh, acest punct uh, pe ordinea de zi. Va fi uh, evaluată strategia de la Lisabona, vom vedea care sunt părțile care au avut succes, care sunt părțile care au avut mai puțin succes, este vorba despre un instrument pe termen lung pentru a uh, reface credibilitatea în finanțele noastre și în uh, dezvoltarea economiei europene. Nu este importantă doar în contextul de criză. Și este important să vedem cum folosim bugetul de care dispunem. Vom uh, încerca să discutăm despre această strategie. Vom organiza mai multe seminarii și conferințe și în luna martie președinția spaniolă, după cum știți foarte bine, va încerca să ia decizii și să ajungă la niște concluzii în cadrul summitului din luna martie. Președintele Consiliului. În tratat este menționat rolul său Poate că nu ar trebui să interpretăm tratatul în acest stadiu. Rolul este bine definit în tratat. Vom uh, discuta diferitele puncte de vedere exprimate de statele membre și de Parlament în ceea ce privește președinția prin rotație și de felul în care vor, uh, va funcționa acest mecanism. Cred că este puțin prematur să uh, fim foarte preciși. Încă suntem într-o fază în care ascultăm toate punctele de vedere și sigur că vom face propuneri în privința numelor și contăm să facem acest lucru în luna octombrie. Președinția suedeză nu se implică în campania pentru referendumul irlandez. Cred că ne-am demonstrat uh, uh, dorința de a susține campania uh, față de guvernul irlandez, însă nu ne-am implicat. Am urmărit discuția din Irlanda legată de agricultorii turci și alte argumente aduse în dezbatere. E o dezbatere foarte vie și sperăm că participarea va fi uh, bună și că rezultatul va fi pozitiv. Însă președinția suedeză consideră că nu este misiunea sa să intervină în dezbatere. Vă mulțumesc uh, pentru propunerea cu privire la ceremonie. Mă voi gândi la această propunere. În ceea ce privește în altul reprezentant, încă ascultăm diferitele opinii um, există o propunere britanică, am uh, numărat uh, 15 sau 20 de propuneri de președinte al Consiliului. Uh, sigur că există foarte multe propuneri în ziare și uh, propuneri făcute de diferite personalități. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul uh, decisiv, cu atât se vor face mai multe propuneri, însă funcția încă nu există pentru că tratatul nu a fost încă ratificat și nu vreau să fac speculații în această privință. Mi-ați pus o întrebare în privința Birmaniei și vă împărtășesc îngrijorarea în privința uh, Birmaniei și în privința drepturilor omului, care reprezintă o prioritate pentru președinția suedeză. Uniunea Europeană și Consiliul au discutat deja de mai multe ori despre Birmania, am uh, protestat imediat și am decis să impunem sancțiuni suplimentare Birmaniei după decizia din august. Este foarte greu să avem o abordare potrivită în privința acestui regim, însă, în orice caz, să vă împărtășim uh, preocupările și vom continua să urmărim îndeaproape situația. În ce privește Rusia, pentru a răspunde la întrebarea domnului Șoplin, planificăm un summit cu Rusia în uh, această toamnă. Mă voi reveni cu detalii ceva mai târziu. Este, bineînțeles, o țară vecină importantă. Purtăm negocieri asupra unui nou acord cu Rusia. Sigur că securitatea energetică va fi pe ordinea de zi a acestui summit, precum și alte puncte securitatea energetică este în general pe ordinea de zi a Consiliului, însă atunci când discutăm cu Rusia, cu atât mai mult va fi printre priorități. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, uh, cred că un deputat a pus această întrebare. Doamna Kaufmann a redactat un raport în care făcea propuneri în privința acestei inițiative în privința felului în care ar trebui să fie dezvoltată. Vom reveni cu propuneri imediat după ratificarea tratatului. Vom face propuneri concrete în privința aplicării acestui mecanism, pentru că cred că este un uh, aspect important uh, al tratatului pentru că îi afectează în mod direct pe cetățeni. A, domnul Șăplin mă întreba în privința diferitelor triouri. Uh, am avut o cooperare foarte bună cu președinția cehă și franceză, chiar înainte de președinția franceză și cred că această cooperare a fost foarte utilă. Uh, președinția suedeză a spus clar că intenționează să uh, coopereze și cu viitoarele președinții. Am avut uh, dejunul de lucru și discuții cu președințile precedente și cu cele viitoare pentru a asigura o tranziție uh, lină și pentru a ne asigura că toate aceste procese importante sunt pe ordinea de zi și că purtăm un dialog în privința uh, felului în care ne-am putea impulsiona. Am discutat foarte mult cu președinția spaniolă, am avut contacte aproape zilnice uh, în cadrul diferitelor grupuri de lucru și sperăm că această tranziție va fi cât mai lină. Din punctul meu de vedere, experiența trioului a fost foarte utilă și garantează stabilitatea și continuitatea muncii europene. În, nu am discutat despre Curtea Constituțională din Germania, în care Consiliului nu a fost pe ordinea de zi a Consiliului, însă sigur că toată lumea a urmărit evenimentele cu multă atenție. Procedurile diferă de la țară la țară. În Suedia există un, parlament, un control parlamentar foarte important asupra Consiliului. Cred că în Germania are propriile proceduri și nu avem de ce să intervenim. Curtea Constituțională a spus de altfel că tratatul de la Lisabona nu intră în conflict cu Constituția și a propus o serie de uh, modificări care vor fi adoptate în Parlamentul German. Știu că sunteți raportor pentru uh, descărcare. Uh, putem să vorbim despre asta și să rezolvăm neclaritățile. În ceea ce privește Waxom, În ceea ce privește hotărârea Waxom, nu credem că este vorba despre dumping uh, social. Există mai multe cauze la nivel european. Se poartă discuții cu partenerii sociali pentru a vedea cum se interpretează directiva cu privire la um, cu privire la uh, detașarea lucrătorilor. Lucrăm așadar și pe plan european și la nivelul uh, Suediei. Cred că am uh, răspuns la întrebarea domnului Trăsascovski. Vom uh, avea o decizie în privința cadrului în, în uh, toamnă. Vom vedea dacă înaltul reprezentant va fi numit conform tratatului de la Lisabona. În cazul în care va fi numit, vom reveni cu propuneri. În sfârșit, migrația este o problemă foarte importantă Uh, este discutată în diferite grupuri de lucru în cadrul Consiliului, este în permanență pe ordinea de lucru, va fi inclusă în programul de la Stockholm. Este o problemă foarte complexă care nu poate fi rezolvată într-o singură reuniune a Consiliului. Trebuie să încercăm să tragem și foloasele de pe urma imigrației, pentru că avem nevoie de imigrație și uh, discutăm mult despre problemele demografice cu care se confruntă Europa, însă sigur că este o provocare atunci când uh, vorbim despre imigrația ilegală și trebuie să evităm adevărate tragedii umane și suferințele uh, umane, uh, cum au fost cele din această vară. Vă mulțumesc foarte mult și sper că am răspuns la toate întrebările. Allora, io ringrazio tutti voi che avete... Bine, acum mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere cu întrebări atât de pertinente și mai ales dumneavoastră, doamnă Malström, pentru că ați fost aici alături de noi și ne-ați urmărit dezbaterea și ați dat aceste răspunsuri exhaustive, deși, sigur, în mare parte presupun o muncă și o aprofundare ulterioară, dar știm că acesta este angajamentul dumneavoastră, noi ne vom respecta angajamentul nostru propriu, ne vom revedea, ați promis deja că ve- vă veți reîntoarce Uh, în comisia noastră înainte de sfârșitul președinției suedeze și îmi repet uh, mulțumirile călduroase în nume personal, dar și în numele comisiei noastre. Mulțumesc încă o dată. Nu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 Possiamo riprendere i lavori? Dacă sunteți de acord să ne reluăm reuniunea. Allora possiamo dare vita alla seconda parte. Da, haideți să începem partea a doua a reuniunii noastre și să vedem ce puncte mai sunt pe ordinea de zi. Vă reamintesc că întâlnirea de astăzi cu doamna Malmström va fi urmată de întâlnirile doamnei cu domnul președinte Buzek uh, vinerea viitoare. Și cred că ar fi bine că ca uh, domnul Brock să fie de față la întâlnirea pe care am evocat-o, pentru că și comisia noastră să poată fi la curent cu lucrările de coordonare și de cooperare între Consiliu și Parlament. Și mai ales uh, este interesant pentru comisia noastră. Acum să vedem uh, ce, ce figurează la punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi privind avizul nostru în legătură cu uh, bugetul. Bine, bugetul parțial privește bugetul acestei comisii și, în general, bugetul Parlamentului în întregime. Și cred că ar fi bine să examinăm toate aceste puncte împreună, la o la alta, pentru că e clar că au legătură între ele. Și la ultima noastră reuniune am discutat deja pe larg după un raport a colegului Schöpflin, am avut o discuție și am stabilit un termen pentru depunerea de amendamente, care în starea actuală sunt în număr de 14 și noi trebuie să le votăm. 6 ale domnului Șeplin, 6 ale domnului Messerschmidt și domnul Messerschmidt poate să se așeze la locul care este destinat. Dacă doriți, domnule Messerschmidt, să veniți, nu. Preferați să Da, vreau să spun că toți vicepreședinții pot să se uh, așeze alături de mine, dacă consideră necesar dar văd că doresc să dau, dea dovadă de, de modestie. Bun, deci sunt șase amendamente depuse de Schöpflin, două Messerschmitt, unul Lambert și unul Gualtieri. Și uh, Gualtieri plus doamna vicepreședinte Gurmai. Spune că domnul raportor uh, ne-ar putea prezenta avizul său în ce privește amendamentele și cei care au depus amendamentele pot și ei să ia cuvântul dacă doresc, după care dacă consideră necesar, raportorul va putea să le dea replica și apoi vom vota fără întârziere. Acum, în primul rând, după cum am spus, rog pe domnul Șeflin să-și exprime opinia în privința amendamentelor. Mulțumesc. Thank you, Chairman. I fully... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dezbaterea a fost uh, foarte uh, uh, lungă și obositoare. Nu vreau să vă uh, răpesc timpul. Știu că mi-a citit amendamentele care se uh, concentrează asupra strategiilor de comunicare. Am discutat care sunt motivele pentru care e bine pentru Parlament să uh, uh, aibă o mai bună imagine uh, în ochii cetățenilor. Un uh, bun număr din amendament, văd că sunt de o opinie contrară din amendamente. E foarte bine, așa suntem într-o democrație. Uh, să fie, e bine să fie mai multe puncte de vedere și cam asta vreau să spun eu acum. Și sunt convins că toată lumea dorește ca lucrurile să avanseze. Dacă sunt alte întrebări, vă stau la dispoziție, bineînțeles. Mulțumesc. Acum, dacă cei care au depus amendamentele doresc să ne spună câteva cuvinte, eh, susținându-și amendamentele, cineva dorește să ia cuvântul, vă rog, domnul Messerschmidt. Ja, helt overordnet tror jeg, det må siges, at der ikke er ført noget empirisk bevis for, at der, der findes en sammenhæng øh, imellem antallet af midler, der bruges øh, i valgkampen. Og, øh... Da, cred că există legătură între, uh, punct, între ce s-a întâmplat în campania electorală și, sigur, prezența la, la vot. și argumentele de aici, uh, prezentate aici, uh, mi, nu mi se par foarte convingătoare. Trebuie să plecăm totdeauna de la ipoteza intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, dar nu putem să considerăm acest lucru ca fiind automat. Și de ac- acesta este motivul pentru care mi-am depus amendamentele. Mulțumesc dacă nimeni altcineva nu mai dorește să intervină. Ba da, Vă rog, doamnă. Κύριε Πρόεδρε, έχω υποβάλει μια τροπολογία στην πρόταση γνωμοδότηση. Mulțumesc, domnule președinte. Aici s-a produs un fel de greșeală. E vorba de formularea, există în text cuvântul libertate, dar formularea corectă ar fi prosperitate, bunăstare, în loc de libertate. Deci a fost doar o corecție pe care am dorit să o fac. Deci în loc de cuvântul libertate să figureze cuvântul prosperitate. Quindi il term, io eh, ascolto in italiano. Mulțumesc, eu am ascultat, sigur, interpretarea italiană în cască. Nu știu dacă e doar o problemă de traducere sau dacă tre- trebuie corectat originalul. Mr. President, da, acum în engleză. Deci înainte de, în loc de cuvântul libertate, formularea corectă ar fi prosperitate. the right translation. Prego, colega Șeflin. Uh, just to say, Mr. Vă rog, da, domnule președinte, spune domnul Șeflin, da, uh, pot să accept toate amendamentele, uh, dacă toate se îndreaptă în direcția sugerată aici. Prego, Daf. Um, I'd like to bring up the question. Da, aș dori să evoc, spune domnul Daf, problema amendamentului 6507 privitor la societatea civilă și uh, uh, localurile din, adică în Bruxelles se propune finanțarea unui proiect pilot în vederea construirii unui birou pentru ONG-urile care se ocupă de societatea civilă. Cred că e o propunere interesantă, dar pentru asta e nevoie de o examinare mai în detaliu și de o discuție împreună cu reprezentanții Comisiei din cauza calendarului nostru, n-am uh, reușit până acum să solicităm o opinie din partea Comisiei în legătură cu acest subiect și eu sugerez să ne punem de acord în legătură cu un amendament pro memoria, dar să uh, ștergem acea cifră de 300 și ceva de uh, mii, de, mi de euro. Pentru că nu solicităm COBU să voteze o cifră precisă pentru propun- în legătură cu propunerea respectivă, ci doar ne exprimăm susținerea angajându-ne că vom examina mai în detaliu această propunere. Depth. Del relatore su questi... Mulțumesc dacă domnul raportor are ceva de spus în legătură cu cele spuse de domnul Daf sau observații, dacă cineva... Vă rog să mă scuzați, nu v-am văzut. Da, aveți cuvântul. Domnul Hefner, vă rog. Ja, ich möchte just zu dem von Andrew Duff angesprochenen Antrag. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să adaug ceva în legătură cu amendamentul la care se referea și domnul Daf. Cred că ar fi bine să vedem, să încercăm să înțelegăm cum societatea civilă europeană este consolidată, la fel ca și procedurile care o afectează. De exemplu, cum îi putem da ocazia să se afirme într-o instanță precum Parlamentul European? Uh, există la Parlament uh, lobby-uri foarte puternice care au mijloacele financiare de a se autofinanța. În societatea civilă există organizații care Uh, au probleme financiare și care nu pot avea uh, astfel de activități de lobby. După cum, din câte am înțeles, nu instituim o astfel de facilitate pentru totdeauna, ci că solicităm uh, organizarea unui studiu pentru a vedea care sunt nevoile. Și în această situație cred că putem să sprijinim propunerea în forma sa actuală. Însă, dacă unii colegi nu uh, pot face acest lucru, îl sprijin pe domnul Daf. Orice, orice am face, să nu lăsăm să ne alunece tocmai asta. Mulțumesc, domnul Șöplin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Accept uh, cu plăcere propunerea domnului uh, Daf. Cred că E o idee bună, pe ansamblu spune că sunt în favoarea ei, însă cred că avem nevoie de mai multe studii, iar Andrew aveai dreptate uh, când spuneai că ar trebui să vorbim despre comisie. E corect. Deci accept uh, acest compromis uh, fără nicio problemă. Mulțumesc, vreau să spun că amendamentul depus de noi spune domnul Gualtieri, merge în direcția propunerilor raportorului. Este un amendament care se dorește să consolideze uh, raportul motivat de uh, ceea ce s-a dovedit și în discuția de ieri, și anume de necesitatea de a avea o dezbatere politică calificată, o reflexie politică culturală calificată la nivel european și de exigența că, având la dispoziție resursele propuse, s-ar putea ajunge la o garanție sporită a pluralismului diverselor, diferitelor culturi politice. Da, mulțumesc că se pare că și a cerut cuvântul și uh, colegul Aureghi, Ianes, da, uh, doream doar să spun că și grupul nostru își exprimă acordul complet cu poziția raportorului și cu amendamentele uh, depuse de acesta. Și în uh, acest tip de dezbatere suntem, ne împotrivim argumentelor celor care doresc să elimine părțile din buget dedicate uh, comunicării instituțiilor europene cu cetățenii în ceea ce privește importanța Europei. În ce privește conținutul acestor amendamente, vreau să vă atrag atenția asupra situației absurde în care uh, ne-am afla dacă am fi de acord cu uh, acel uh, proiect de aviz, cu textul uh, preliminar uh, cu, cu, cu cifrele din buget, la amendamentul 3 a domnilor Camal, depus de domnii Camal și Fox, când se face referire la un text în care raportorul reia exigența de a avea o politică de comunicare țintită spre sporirea conștientizării beneficiilor aduse de Uniunea Europeană, această campanie de informare uh, se referă și la, uh, să se refere și la dezavantajele integrării europene. Dar asta, propunerea asta, îmi uh, reamintește faptul că într-o țară, dacă ar, și-ar propune, o, o, o țară ar propune propriilor, ar prezenta propriilor sale regiuni avantajele de a se separa de țara respectivă. Deci e foarte ușor să vedem absurditatea acestei propuneri. Deci, în acest tip de amendamente e clar că sunt în mod obiectiv împotriva proiectului nostru european și de aceea grupul nostru respinge astfel de amendamente. Da, mulțumesc. Uh, Possiamo passare al... Raportorul și-a exprimat deja opinia și acum trecem direct la vot. Deci să pun la vot amendamentul 6558, articolul 1506-66 privind Europa cetățenilor. Și votăm cu uh, ridicare de mână cine e uh, pentru. Vă rog să ridicați mâna. Cine, cine e împotriva? Cred că a fost respins, nu cred că mai trebuie numărat. Deci se respinge amendamentul 6508. Următorul amendament 6500 pentru același articol. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e împotriva? Acesta a fost adoptat. Bine, acum supun la vot amendamentul 6507 Lambert la articolul 15.06.67 privind Casa Societății Civile Europene. Cu, cum, după cum a fost modificat. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Nu? Domnul Daf dorește să ia cuvântul? Nu, nu dorește. Bine, haideți să trecem la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Da, dumneavoastră vă abțineți. Deci avem și o abținere. Două abțineri. Bine, deci uh, am notat faptul că există două, ba chiar trei abțineri. Haideți, ridicați mâna cine se abține, vă rog. Mulțumesc. Deci, totuși se adoptă. Acum, vot, trecem la, supun la vot amendamentul 6509 privitor la articolul 16.0301 pro, pro, depus de Morton și Messerschmitt. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Și acum supun la vot amendamentul următor depus de raportor 6501. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Da, totdeauna uit să întreb cine se abține. Da, iată, cine se abține. Bine. Da, ați dori să luați uh, cuvântul, să vă exprimați abținerea. Da, deci avem o abținere. Mulțumesc. Deci se adoptă oricum. Acum supun la vot amendamentul 6510, Morten și Messerschmidt, la articolul 160302. Cine pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri? Acum amendamentul 6502 al, al raportului, tot la articolul 160302. Cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Nu, se adoptă, spune președintele. Acum amendamentul 6511, Morton și Messerschmidt, la articolul 160304. Cine pentru? Da, văd avem aici doi reprezentanți ai neafiliaților, titularul și uh, uh, uh supleantul, care nu poate să voteze. într-o cazul, acest articol, acest amendament este respins. Acum trecem la 6503 Haideți să clarificăm. Repetăm votul pentru amendamentul 6511. Cine e pentru? Vă rog să ridice mâna. Trebuie să terminăm cu votul dinainte, în primul rând. Șaizeci și 65-11. Cred că nu am finalizat acest vot, dacă nu mă înșel. E per questo che io, avendo ricevuto delle osservazioni, ho detto... Da, tocmai de aceea, spune președintele, am primit observații și am, acum tocmai repetăm votul pentru 6511. Ex- pentru că mi se pare că îmi reamintesc că n-am, n-am numărat și voturile împotrivă și atunci am spus haideți să o luăm de la început și repetăm votul la 6511. Deci cine e pentru amendamentul 6511 la articolul 160304 să ridice, vă rog, mâna. Deci cine e pentru? Cine e pentru amendamentul 6511? Cine e împotriva acum? Bun, și acum cine se abține? Nu se abține nimeni, deci se respinge. Și acum amendamentul 6503 al raportorului. Tot la articolul 16.03.04. Cine pentru? Să ridice mâna. Pentru cine împotrivă? 5. Cine se abține? Nimeni, deci se adoptă. Și acum trecem la prima secțiune, Parlamentul. Dumneavoastră ați votat împotrivă. Bun, deci trecem la secțiunea, secțiunea numărul 1, Parlamentul. Articolul 402 contribuții în favoarea partidelor politice europene. Amendamentul 6512. Morten Messerschmidt. Ce pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? Nimeni? Oricum, se respinge. Acum, la același articol, amendamentul 6504 al raportorului. Cine e pentru? Cine e împotrivă? la 5. Cine se abține? Deci se adoptă. Acum amendamentul 6513 la articolul 403. Contribuții la fundații politice europene. Deci amendament depus de Gualtieri, de, depus de Morton și Messerschmitt. 6513. cine pentru? Vă rog, ridicați mâna. Aceeași 5. Cine e împotrivă? Șaptesprezece. Cine se abține? O abținere. Deci se respinge. Bun. Și suntem tot la articolul 403 din secțiunea 1. Contribuții la fundațiile politice europene. Amendamentul 6506 depus de Gualtieri și Gurmai. Cine pentru, vă rog, ridicați mâna. Cine împotrivă? 14 la 8. Deci se adoptă. Acum amendamentul nu, amendament a fost adoptat 6506, deci 6505 uh, e caduc. Proseguiamo adesso. Acum continuăm cu amendamentele la proiectul de aviz. Da, uh, aș pre- propune să dăm un premiu de consolare lui Morton și Messerschmitt. Bine, se întâmplă și așa, sunt situații de minoritate în Parlament, dar nimeni nu trebuie să se descurajeze, toată lumea luptă până la sfârșit. Da, nu e, nu e important doar să câștigi, ci ci să-ți exprimi punctul de vedere într-o dezbatere. Bine, și acum avem 8 amendamente. La... Acum începe cu alineatul 1, amendamentul Kamal, depus de Kamal și Fox. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri se respinge. Alineatul 2. Amendamentul 4. Să vedem, doriți vot în bloc la aceste uh, amendamente? A. Can we have um, block up to amendments? Vă mulțumesc, domnule președinte. E vorba de amendamentul 7, până la amendamentul 7, dacă nu mă înșel. Da, mulțumesc. Amendamentul 7. 4, 5, 6, 7. Sono tutti d'accordo per il deci voto in blocco? Allora abbiamo già votato. Dacă sunteți de acord toți cu votul în bloc, dar deja am uh, votat amendamentul 3. Bine, acum Votăm 4 la alineatul 2, votăm 5 la alineatul 3, 6 la alineatul 4, 8 la alineatul 5, 7, pentru 7 s-a cerut vot separat. Dacă am înțeles bine. Singur pe care aș dori să-l votăm separat ar fi amendamentul 8. Am putea vota, de exemplu, 4, de la 4 până, deci 1, 2, Bine, nu știu dacă e din cauza mea sau a interpretării. Deci, ă, și amendamentul 7 e inclus în vot în bloc, ca și amendamentele 1 și 2. Deci sunteți de acord? Ă, cine e pentru, vă rog, ridicați mâna pentru toate aceste amendamente. Ă, cine e împotrivă? Cine se abține? Nimeni? Deci, sunt respinse toate aceste amendamente și acum uh, supun la vot amendamentul 8 uh, la alineatul 5, depus de doamna Gianacu. Domnul Șeplin a cerut cuvântul, dar vreau doar să spun că amendamentul oral uh, cuvântul acesta prosperitate în loc de libertate. Da, mulțumesc că vreau să spun și acest lucru. Deci votăm amendamentul 8 cu această corecție orală. Cine e pentru, vă rog, ridicați mâna. Paisprezece pentru. Cine e împotrivă? Opt împotrivă. Cine se abține? Și avem acum votul final asupra proiectului de aviz modificat. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Optsprezece pentru cine împotrivă și cine se abține. Deci se adoptă cu 18 la 5. Cu asta Haideți să-l felicităm pe colegul Șeflin. Și cu aceasta am uh, încheiat, uh, uh, am terminat discuția asupra punctelor 9 și 10. Și acum în ce privește calendarul, am ajuns la punctul 11, punctul 1. Calendarul a fost, a fost distribuit și reprezentanții grupurilor au fost de acord cu propunerea președinției. Dacă nu există nicio obiecție, calendarul pentru anul trecut rămâne așa cum a fost stabilit. Și haideți încă puțin și după aceea veți putea merge să fumați. Și, în ultimul rând, trebuie să stabilim data și locul următoarei reuniuni la Bruxelles, sigur, și propunerea este 6 octombrie 2009 de la orele 9 la 12 și de la 15 la 18.30. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, rămâne așa cum s-a stabilit. Vă mulțumesc și la revedere și spor la treabă!